următorul punct de pe ordinea de zi, trebuie să vă fac un anunț. Doamna Iveta Grigule uh, va uh, face parte din grupul ALDE începând cu 27 uh, aprilie 2015, așadar nu va mai face